Ajungem la ordinea de zi decisă de conferința președinților uh, pe data de 15 ianuarie. A fost distribuit proiectul de ordine de zi definitiv. Grupul politic PPE a cerut ca dezbaterea privind uh, măsurile de combatere a terorismului să fie încheiată cu o rezoluție care urmează să fie votată în um, sesiunea din februarie 1 și dau cuvântul domnului Pons pentru a uh, explica această cerere. Nico. Gracias, señor presidente. Este Parlamento produce... Mulțumesc, domnule președinte. Acest Parlament propune diverse rezoluții după evenimentele de la Paris și nu are sens să nu avem o moțiune de rezoluție în legătură cu terorismul, pentru că lumea așteaptă să audă glasul Parlamentului European în legătură cu subiectul terorismului. Important să demonstrăm că putem ajunge la un acord, nu doar să ne ducem la demonstrații la Paris, ci să cădem de acord în legătură cu esența problemei, în legătură cu un subiect atât de important cum e terorismul. Parlamentul nostru nu poate doar să continue să discute și să nu se ocupe de problemă încercarea de a avea o rezoluție împotriva terorismului este cel mai prost tip de rezoluție pe care putem să-l adoptăm. Arătăm că suntem de acord să mergem la o demonstrație, dar nu putem să cădem de acord în legătură cu chestiunea de fond, ceea ce e o chestiune urgentă. Vă mulțumesc, domnule González Pons. Es kann jetzt jemand für den Antrag Aș dori să întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul pentru a sprijini această moțiune. Domnul Verhofstadt. Euh, Mulțumesc foarte mult. Mai întâi mă bucur că colegul meu de la PP vrea să avem o dezbatere în legătură cu atentatele de la Paris și măsurile care trebuie adoptate, pentru că mi-aduc aminte că în timpul reuniunii conferinței președinților de data trecută, PP-ul nu era convins că trebuie să avem astăzi o dezbatere în legătură cu aceste chestiune, deci mă bucur că și-au schimbat poziția și propunerea mea este, de fapt, să încercăm să avem o poziție comună a Parlamentului înainte de a avea o reuniune a Consiliului European pe 12 februarie. Vă mulțumesc. Doamna Zibel, vă rog, uh, pentru a argumenta împotriva acestei moțiuni. Vă mulțumesc, domnule președinte. După atentatele de la Paris, sute de mii de cetățeni francezi au demonstrat pentru democ- democrație, pentru libertate, pentru apărarea libertății de exprimare și a altor valori fundamentale ieri, în uh, Comisia Liber, Comisia a afirmat că nu avem nevoie de acțiuni pripite și ne-a spus că există deficiență din punctul de vedere a punerii aplicării, aplicare a instrumentelor deja existente. Într-adevăr, trebuie să răspundem acțiunilor teroriste, mai ales acțiunilor teroriste uh, manifestate din propriile noastre rânduri nu este vorba de cetățeni, de resortisanța altor state din exterior, ci este vorba de cetățeni europeni. Tocmai de aceea nu consider că trebuie să ne pripim cu redactarea și adoptarea unei uh, rezoluții, ci ar trebui să evaluăm întregul pachet de măsuri propuse, abia după aceea să adoptăm o rezoluție. Dreptul mare nu susțin adoptarea unei rezoluții în luna februarie. Votăm moțiunea domnului González Pons. Cine este pentru adoptarea acestei rezoluții în februarie? Cine este împotriva? Da. Cred că trebuie să verificăm. Ja, machen eine elektronische Überprüfung. Verificăm prin vot electronic. S-a deschis votul. Au votat toți uh, eurodeputații? Mai întreb o dată, au votat toate colegele și toți colegii? Dacă da, atunci votul s-a închis. 205 voturi pentru, 140 uh, de voturi împotrivă, 15 abțineri. Grupul politic al verzilor a cerut organizarea unei dezbateri privind uh, declarația vicepreședintelui Comisiei și înaltului reprezentant privind uh, escaladarea conflictului din Ucraina și uh, atacurile din Mariupol astăzi, înaintea intervențiilor cu durata de un minut astfel încât reuniunea de astăzi urmează să fie prelungită până la ora 21 și dau cuvântul doamnei Harms. Domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi, în numele grupului meu politic am cerut și fără ca doamna Mogherini să participe la o dezbatere privind uh, atacurile din uh, Mario, Mariupol să discutăm această temă și să prelungim reuniunea cu o oră. Nu doresc acest, nu am făcut această propunere pentru a discuta din nou deciziile, decizia pe care am luat-o săptămâna trecută, săptămâna trecută la Strasburg, ci am decis să fac această propunere tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, este important ca în urma ultimelor evenimente din Ucraina, să demonstrăm că urmărim îndeaproape situația de acolo, că, e, că obiectivul nostru uh, vis-a-vis -vis de Ucraina și Rusia este de a recrea siguranță și uh, pace în Ucraina pentru a pune capăt uh, deceselor și suferințelor din estul uh, Ucrainei. Cred că este corect să discutăm acest subiect astăzi pentru că am fost îngrozită de veștile primite din, din partea unor state membre, mai ales din partea Atenei, care, care ne demonstrează că își doresc modificarea atitudinii pe viitor față de Rusia. Eu cred că Parlamentul European, înaintea uh, întâlnirii miniștrilor de externe, trebuie să spună foarte clar care este poziția noastră și că ne așteptăm la o solidaritate între miniștrii de externe. Eu întotdeauna am uh, susținut că trebuie să fim solidari față de, față de Grecia dar și Grecia trebuie să fie solidară cu țările din estul Europei. Vă mulțumesc, doamnă Hans. Uh, dorește cineva să ia cuvântul pentru a susține această moțiune? Văd că nu. Împotriva are cuvântul domnul Preda. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Noi nu suntem de acord cu solicitarea făcută de coleg. Am avut deja o dezbatere luni în Comisia de Afaceri Externe, în prezența ambasadorului Ucrainei, pe lângă Uniunea Europeană, și toate grupurile politice au exprimat aceste poziții în mod foarte limpede și nu cred că e nimic de adăugat în acest sens. Din potrivă, sunt de acord cu ce a spus uh, colegul nostru în ce privește atitudinea Atenei, pentru că am fost cu toții surprinși să descoperim această atitudine inacceptabilă. Cred că e suficient să spunem aici uh, deschis, e inacceptabil ce vrea să facă domnul Tsipras cu această alianță cu Putin. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Votăm această moțiune de a introduce pe ordin... Nu, îmi cer scuze, Așteptați puțin să vă spun despre ce votăm. Suntem foarte rapizi astăzi. Deci, doamna Hans, dacă am înțeles bine, este vorba de o declarație chiar, adoptată chiar în lipsa uh, comisiei. O declarație din partea comisiei referitoare la escaladarea conflictului din Ucraina și la atacurile din Mariupol și prelungirea reuniunii până la ora 21. Cine stă pentru această propunere, vă rog să ridicați mâna. Împotriva. Abțineri. să respinge. A fost respins uh, clar. Nu cred că mai este nevoie să verificăm. Am uh, adoptat, drept urmare, ordinea lucrărilor.